colleghi, iniziamo subito, il tempo a disposizione non è molto e quindi... Bună ziua, propun să începem imediat uh, reuniunea pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Așa că vreau să vă urez bun venit tuturor și domnului Traore, care este președintele interimar al Mali. Și împreună am participat la conferința donatorilor pentru susținerea Maliului. Această ședință se face alături de Comisia DEVE, doamna Jolie este aici, de asemenea delegația Parlamentului pentru relația cu țările ACP și avem și alți uh, reprezentanți aici din partea Maliului este subcomisia pentru siguranță și apărare, subcomisia sede și, bineînțeles, cu toții ați urmărit îndeaproape evenimentele din Mali. Ne vom întâlni și săptămâna viitoare în timpul săptămânii plenarei de la Strasburg. Cu această ocazie aș vrea să transmit un mesaj puternic pentru susținerea reconstrucției Maliului și pentru întărirea democrației. Criza de acolo a cauzat suferințe profunde populației și în același timp reprezintă o adevărată amenințare pentru siguranța globală în regiune și pentru stabilitatea acestei regiuni. Salutăm uh, voința dumneavoastră de a promova procesul de reconciliere la nivel național și pentru a organiza alegerile libere în luna iulie și pentru a pregăti al acestei alegeri, va trebui să lucrăm uh, din greu și va fi de asemenea foarte greu să fie asigurat accesul la vot, ținând cont de numărul foarte mare al persoanelor deplasate. Dar uh, sper să puteți face față acestor uh, provocări și acum îmi să dau cuvântul doamnei Jolie. Vă rog, doamnă. Mulțumesc. Aș vrea și eu să spun bun venit domnului Traore președintele interimar al Maliului, în numele Comisiei de Dezvoltare. Prezența dumneavoastră aici este cu atât mai importantă cu cât uh, țara dumneavoastră a fost în centrul dezbaterilor în uh, instituții importante și așteptăm cu nerăbdare să ascultăm părerile dumneavoastră în legătură cu chestiuni importante pentru noi. Am primit uh, cu plăcere concluziile conferinței donatorilor, care ieri și-au luat angajamentul pentru o sumă de 3,25 miliarde de euro și, în special, angajamentul Uniunii Europene, care va dona 520 de milioane de euro. Aceste fonduri ar trebui să permită implementarea unui plan de relansare durabilă a țării dumneavoastră și dumneavoastră probabil că ne veți prezenta principalele linii de intervenție în discursul dumneavoastră. Sunt știri bune, dar n-ar trebui să uităm care este situația la fața locului. 475.000 de refugiați la ora actuală, o situație umanitară îngrijorătoare și, în special, probleme cu siguranța alimentare care afectează peste 4 milioane de uh, cetățeni. Aș vrea de asemenea să-mi exprim și îngrijorările mele în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și libertățile publice. ONU, prin consilierul special pentru prevenirea genocidului, Adama Yen, și mai multe NGO-uri, au reamintit că există încălcări ale drepturilor omului, execuții extrajudiciare, torturi, cazuri de tortură, de asemenea de cazuri de insurgență, Uh, în rândul armatei malineze, care sunt responsabili de violențe împotriva civililor și în special împotriva uh, tuaregilor care sunt acuzați că co- colaborează cu inamicii. Libertatea presei este și ea în pericol. Foarte mulți jurnaliști au fost uh, arestați de către autoritățile malineze și un jurnalist uh, francez care este anchetat acum în legătură cu um, violența armatei uh, malineze și care a fost expulzat. De asemenea, trebuie pus capăt acestor cazuri care pun în pericol procesul de reconciliere națională în afară de suferința personală pe care o provoacă. Instituțiile uh, pertinente trebuie să facă să se respecte drepturile omului și, domnule președinte, pot să vă asigur că puteți conta pe susținerea Uniunii Europene care dorește uh, ca drepturile omului să fie un interes prioritar. Înainte de a da acum cuvântul colegilor mei, aș vrea să vă adresez și două întrebări. În primul rând, în legătură cu Comisia pentru Dialog și Reconciliere care a fost uh, înființată recent. Vreau să vă întreb uh, cum considerați că au avut loc primele lucrări ale acesteia și o a doua întrebare despre dezvoltare. Care considerați că sunt nevoile cele mai urgente și ce acțiuni ar trebui să se facă în vederea relansării economice? Și acum am să dau cuvântul imediat domnului președinte al Maliului, domnul Traore. Domnule președinte, vă rog, vă dau cuvântul. Merci beaucoup. Euh. Mulțumesc. Este o adevărată onoare pentru noi să ne aflăm astăzi aici alături de dumneavoastră. Vom avea ocazia să avem un schimb de păreri în legătură cu problemele importante pentru noi și pentru dumneavoastră îngrijorări comune referitoare la Mali. E adevărat că situația în Mali este cea care este, dar ceea ce se întâmplă acolo la noi nu ne afectează doar pe noi. De fapt, Maliul se află și reprezintă un teatru de operațiuni, de lupte, de războaie, care implică, pe de o parte, comunitatea civilizată, uh, democratică a lumii și pe de altă parte, ceea ce aș numi terorismul internațional, extremismele de tot felul, jihadismul, care au drept unic obiectiv sau obiectiv principal acela de a pune în pericol pacea și securitatea în lumea întreagă. și de a pune sub semnul întrebării respectarea ființei umane. Fără îndoială ați urmărit evenimentul de ieri conferința donatorilor în legătură cu planul de redresare economică a Maliului. O țară pe care o iubiți foarte mult și care în 2012 a trecut prin criza cea mai importantă din uh, istoria sa. Donatorii, într-adevăr, uh, au uh, îndeplinit așteptările noastre și au anunțat o contribuție de 3,25 miliarde de euro. Uniunea Europeană va contribui cu a șasea parte din această sumă anunțată. Este un gest remarcabil în momentul în care economiile statelor membre sunt în recesiune și statele membre, diverse state membre, trec uh, printr-o scădere a creșterii economice și o cerere socială din ce în ce mai mare. De aceea, uh, Maliul uh, se poate declara mulțumit, în primul rând, pentru că partenerii și vecinii Maliului ne-au ajutat de la începutul crizei și pentru că acest plan de redresare este inclus într-un proiect de refundare a Maliului pentru a ajunge la o democrație participativă cu un stat mai puternic și mai echitabil, mai just, pentru a avea niște cetățeni care să-și ia în mână propriul destin. Cetățeni care, bineînțeles, au drepturi, dar care au și îndatoriri. Și pentru că toată lumea este preocupată de ce se întâmplă în Mali, pentru că toată lumea a înțeles că Maliul este doar uh, uh un prim pas al acestui pericol mai mare. Pe lângă cele 500 de milioane de euro pe care le-a donat Uniunea Europeană, Remarcăm și cei 100 de mii de dolari care au fost promiși de Liberia și soldații care au fost uh, promiși uh, de către Sierra Leone. Două țări care au deja uh, probleme pe teritoriul lor și trec prin propriile lor tragedii. Există deci și un alt motiv de bucurie și anume că criza din Mali a dovedit că Africa poate să-și ia destinele în mâini. Ați văzut care au fost uh, eforturile CDAO pentru ca uh, Maliul să se întoarcă la ordinea constituțională. De asemenea, sinergia între CDAO și Uniunea Africană pe parcursul întregii noastre crize și care a reprezentat uh, un catalizator pentru reconcilierea națională. De asemenea, nivelul contribuțiilor financiare care a fost anunțat de țările africane pentru AMISMA și care reprezintă un adevărat uh, record pentru uh, Uniunea Africană. Armatele africane s-au mobilizat pentru a ajuta Maliul. Au fost uh, trimiși peste 2000 de soldați care au venit din sudul Ceadului. Și Africa francofonă, anglofonă, um, toate uh, țările care au ținut cont de problema uh, malineză, pentru că aceasta nu este doar problema noastră, ci și a lor. Stimați uh, deputați, deputate, Maliul a ieșit în sfârșit din zona de pericol și pentru Africa aceasta este un adevărat simbol, dar fără acțiunea Franței, care a înțeles uh, comunitatea internațională și Europa în sensul larg a cuvântului, n-am fi ajuns aici. De mult timp nu avem decât cuvinte de mulțumire. Mulțumire pentru toți dumneavoastră, mulțumire pentru statele dumneavoastră, pentru statele federate într-o Europa solidară față de cei care suferă. Bineînțeles, Mulțumim și pentru că ați ținut cont de nevoile noastre și pentru că ne-ați ajutat. Va trebui să tragem uh, învățămintele de pe urma acestei crize grave și pentru aceasta propunem să avem state mai bune peste tot, în special în anumite regiuni ale țării noastre, care uh, n-au fost uh, bine gestionate și mai puțin uh, stat acolo unde municipalitățile și autoritățile regionale sunt mai eficiente. Iată de ce acest guvern de tranziție consideră că procesul de descentralizare este răspunsul cel mai pertinent pe care îl putem da la ora actuală. Cum să rămânem uniți într-o diversitate pe care trebuie să o conservăm. Maliul este un adevărat uh, mozaic al minorităților. Cum să facem pentru ca toate aceste elemente de natură etnică să se simtă parte integrantă a unei mari națiuni malineze? cum să redistribuim în mod echitabil bogățiile și oportunitățile pentru toți cetățenii noștri. Acestea sunt întrebările. Cum să încurajăm inițiativele uh, în vederea creierii de venituri pentru cât mai multe persoane într-o țară în care majoritatea populației se află la sate și nu la orașe. Cum să facem pentru ca cei care sunt guvernați să aibă o putere mai mare de control asupra guvernanților. Reforma de descentralizare a reprezentat un angajament major încă din 1992. Aceasta a dus la crearea 730 de comune, la alegeri municipale, la crearea uh, consiliilor colectivităților teritoriale și la delegarea de competențe uh, către aceste autorități. Însă acest transfer a fost uh, foarte lent. Noul plan de redresare economică care a fost uh, susținut de partenerii noștri prevede ca 30% din resursele generate să fie trimise către regiuni și către comune. Cifre care la ora actuală sunt sub 20%. Și ne putem întreba cum un stat de acest uh, fel poate gestiona atât de multe resurse. Răspunsul este că acest plan de redresare prevede o serie de măsuri care uh, vizează performanța și gestiunea eficientă a acestor resurse. Am învățat multe de pe urma crizelor prin care am trecut și știm acum că putem reprezenta un pericol la nivel global și pentru noi, de asemenea. Știm că fragilitatea zonei Sahelului poate duce la multe, inclusiv uh, la uh, afacerile cu clim, crima organizată. Știm de asemenea că stabilitatea este reversibilă și că trebuie susținută. Știm astăzi, după ce am fost privați de ea, în ce măsură pacea și libertatea sunt importante și de asemenea înțelegerea între cetățeni. Știm că Maliul practic nu are de ales. Că trebuie să meargă pe acest, acest drum al uh, restructurării. Dar uh, acest, uh, această reconstrucție nu trebuie să se facă pe nisipuri mișcătoare, trebuie să ținem cont de cererea socială, să ținem cont de tineret, care reprezintă marea majoritate demografică a țării noastre și care, din cauza schimbării climatice și alegerilor nu tocmai bune ale guvernanților, a fost condamnată, a fost condamnată la șomaj, în special în zonele din nordul țării. Pentru că acolo există traficuri de tot felul, trafic de droguri și de arme care au uh, pus în pericol viitorul acestei generații. Stimați deputați, știu că problema reconcilierii și a dialogului este esențială pentru dumneavoastră. Și pentru că e vorba de criza în Nord, am spus întotdeauna că prima noastră alegere în Mali este aceea a dialogului, iar cea de-a doua este de asemenea dialogul. Ca a treia alegere este în continuare dialogul. Suntem o țară săracă și ar, puținele resurse de care dispunem pot fi folosite mai bine pentru a lupta împotriva foametei, a bolilor și a analfabetismului, mai degrabă decât uh, pentru a cumpăra arme. Să nu uităm că Maliul se află la originea moratoriului asupra armelor ușoare. De fapt, la Bamako, printr-o lege prezidențială, se află sediul programului CDAO de luptă împotriva proliferării armelor ușoare. Să nu uităm că în 1992 uh, Maliul a semnat și era o adevărată premieră în acel moment un pact de pace cu uh, trupele rebele, care, ca și în 2012, venise din Libia prin uh, mobilizarea legiunii islamice eh, Hadafi. Peste un milion de tuaregi și arabi cu acea ocazie au fost uh, incluși în armată, în forțele armate, în calitate de ofițeri, uh, cu ranguri superioare și mulți dintre ei au fost recrutați uh, în calitate de funcționari fără a participa la concursuri prealabile. După cum știți, integrarea în uh, funcțiile publice în Mali este uh, supusă unui concurs. Condițiile din regiunile din nord și a locuitorilor de acolo sunt uh, foarte dificile. Sunt niște condiții, să spunem, ingrate și de aceea statul uh, malinez a considerat că trebuie să se aplice o discriminare pozitivă pentru a favoriza populațiile din nordul țării. Așa că noi nu avem niciun fel de problemă cu tuaregii. Și chiar și într-o democrație imperfectă, uh, armele nu pot înlocui dialogul. Și asta cu atât mai mult cu cât uh, uh, cei care trag vin uh, din Libia și pretind uh, uh, să aibă acces la proiecte care nu sunt proiecte de pace cel care nu este discriminat, cel care nu este prizonier și care nu face parte dintr-o națiune pe care nu o acceptă, care trăiește în majoritatea cazurilor în ziua de astăzi în tabere de refugiați, atacați de boli și depinzând de ajutorul alimentar care îi vine. Toți cei care cunosc aceste condiții apreciază uh, acest lucru, pentru că le place mult mai mult să dea decât să primească. 90 din populația tuaregă este victima în ziua de astăzi. Iată agresiunea la care a fost supus uh, Maliul și uh, pentru care sunt învinovățiți tuaregii. Dar nu sunt tuaregii de vină, ci teroriștii și narcotraficanții. Iată care este miezul problemei. Se vorbește puțin despre a, șeful care a murit în exil și care n-a acceptat ajutorul alimentar, el care avea grijă ca întregul său trib să aibă de mâncare înaintea crizei din nord. Dacă confundăm a, acești luptători cu sutele de mii de victime nu are niciun sens și ar trebui să spunem lucrurilor pe nume. Tuaregii, ca și soarei și celelalte populații care trăiesc în nord, sunt victimele acestei violențe teroriste. Problemele din nordul Maliului nu sunt de origine tuaregă, să spunem așa. Chiar și în acele regiuni, chiar și pentru acești agresori, Mișcarea Națională de Eliberare a Zawadului, de exemplu, MNLA, a cerut să se accepte principiul dialogului și al dezarmării. Aceasta va primi de altfel o nouă ofertă de pace printr-un emisar pe care l-am trimis, un fost ministru de afaceri externe, un uh, domn pe care dumneavoastră probabil îl cunoașteți și pentru că e vorba de astfel de violențe. Există pagini pe internet uh, în care se publică în continuare liste, uh, liste toarege sau arabe cu persoane care au fost uh, executate de către armata malineză. Comisia Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a prezentat recent uh, toate violențele care au fost uh, săvârșite de armata malineză împotriva populației civile. Nu vreau să spun că nu există deloc astfel de violențe, dar un lucru e sigur. Guvernul, statul malinez și ierarhia sa militară sunt împotriva oricărei încălcări a drepturilor constituționale ale cetățenilor. Am spus acest lucru și am condamnat întotdeauna acele execuții extrajudiciare. Nu-i vorba aici doar de integrarea drepturilor omului și a drepturilor umanitare în uh, cursurile de formare ale soldaților noastre, noștri, dar mai mult decât atât, n-am rămas niciodată cu brațele încrucișate în fața acelor cazuri uh, îngrijorătoare. Orice militar sau persoană civilă care depășește limita legii și care încalcă drepturile omului, trebuie să răspundă în fața legii și în fața instituțiilor uh, marineze sau internaționale pentru actele sale. Am spus acest lucru întotdeauna și n-am ezitat să o facem. N-am ezitat să o facem de câte ori a fost nevoie pentru fiecare caz în parte. Însă cu toții avem datoria de a verifica, într-adevăr, din datele care ni se aduc la cunoștință, care este partea de adevăr. Pentru că, în special în Mali, se întâmplă acest lucru, dar și dincolo de frontierele noastre. Iată de ce ar trebui să avem alegeri cât mai repede cu putință pentru a avea un regim uh, legitim și pentru ca tranziția să dea curs unor reforme profunde cu o rezolvare durabilă a crizei malineze și reluarea procesului democratic. Ne-am luat angajamentul pentru a organiza alegerile la sfârșitul lunii iulie. Este o adevărată provocare, dar trebuie să-i facem față, pentru că trebuie să ajutăm Maliul o țară în care marea majoritate este o populație pașnică, muncitoare, generoasă, sănătoasă, să spun așa, și pentru care niciun sacrificiu nu e prea mare. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați. Vreau să spun mulțumesc, dragi colegi, pentru că și eu sunt deputat și în calitatea mea de președinte a adunării generale a Maliului am asumat postul de președinte interimar al Republicii. Sunt acum la dispoziția dumneavoastră pentru toate întrebările pe care le aveți. Vă mulțumesc! E Vă mulțumim, domnule președinte, pentru intervenția dumneavoastră. Acum aș dori să dau cuvântul vicepreședintelui acestei comisii, domnul Sofocleus. Aș vrea să spun că nu avem foarte mult timp, deci nu vă voi acorda decât două minute per vorbitor. Domnul Sofocleus. Σας καλωσορίζω εκ și pe Υποεπιτροπής Mulțumesc, domnule președinte. Vă urez bun venit în uh, comis, sub comisia noastră pentru uh, apărare și securitate. Am urmărit uh, cu mare interes evoluțiile din uh, Mali și din uh, zona Sahelului și suntem convinși că avem nevoie de mai mult sprijin și aveți nevoie de mai mult sprijin pentru securitatea din țara dumneavoastră pentru a putea face față provocărilor multiple din țara dumneavoastră. Decizia Uniunii Europene a fost salutată de către noi. De curând, în acest, uh, în acest context, a avut loc o delegație în țara dumneavoastră uh, și am subliniat atunci cât de importantă este țara dumneavoastră pentru noi și cât de importantă este democratizarea din Mali. Știm că Provocările în țara dumneavoastră sunt foarte mari, uh, inclusiv provocarea uh, criminalității organizate. Aș dori să vă adresez o întrebare referitoare la alegeri. Cum vedeți uh, problema securității și a măsurilor necesare astfel încât în iulie să se organizeze alegeri în condiții bune? Mulțumim, domnule Sofocleus, și pentru faptul că ați intervenit pe scurt. Are cuvântul domnul Stasni, vicepreședinte al delegației Parlamentului European pentru uh, al delegației Parlamentului European pentru țările ACP. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimați prieteni. De la prăbușirea lib uh, regimului libian, uh, adunarea uh, parlamentară UEACP a urmărit evoluțiile din zonă. Am primit veștile referitoare la um, lovitura de stat de la uh, un reprezentant al guvernului care era la Bruxelles în momentul respectiv. Am uh, adoptat o rezoluție pe acest subiect și a existat și o misiune în martie care s-a întâlnit cu dumneavoastră, domnule președinte, și și-a, și-a subliniat sprijinul acordat dumneavoastră. Într-adevăr, criza care uh, afectează țara merge dincolo de țara dumneavoastră, afectează regiunea, uh, Um, continentul, ba chiar și Europa. Ieri, conferința donatorilor s-a intitulată Împreună pentru un nou Mali, a subliniat faptul că viitorul țării dumneavoastră se referă la întreaga regiune a Sahelului și mai mult uh, ține și de securitatea internațională, de stabilitatea internațională s-au făcut angajamente de donații până la 3,25 uh, de miliarde de euro. Trebuie acum să ne asigurăm că aceste angajamente nu vor fi fost numai cuvinte goale. Contribuția comunității internaționale trebuie să fie pe măsura provocărilor ridicate de conflictul malinez. repetăm, subliniem și noi um, recunoștința um, exprimată de dumneavoastră pentru um, acțiunea franceză și de către președintele François Hollande. Această operațiune a, permis, a jucat un rol vital pentru a permite Maliului să-și recupereze uh, integritatea, dar și pentru a schimba relațiile politice internaționale din Mali. Numai o soluție regională va permite pacea și relansarea economică în această zonă. Mauritania are un, loc, un, joc foarte import, un rol foarte important de jucat, mă scuzați. Este vital ca țările din această subregiune să sprijine guvernele la putere, astfel încât să se evite crearea unui arc al terorismului din Mauritania până în Nigeria, până în cornul Africii. Vă mulțumesc. Thank you. Next speaker, Mr. Galler. Mulțumesc. Urmează domnul Galler, președintele delegației noastre în domeniul panafrican. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Ehm, ați primit, uh, vi s-au promis mulți bani pentru țara dumneavoastră. Am sprijinit asta. Eu am fost printre primii care a criticat uh, Germania pentru că țara mea nu a vrut să se implice în uh, sprijinirea Franței. Noi dorim ca lucrurile să funcționeze mai bine decât până acum, astfel încât uh, considerăm că și fondurile trebuie să fie folosite mai bine decât până acum. Vi s-au promis și fonduri din partea Comisiei Europene. Uh, Uh, cu siguranță Comisia de Control Bugetar uh, din cadrul Parlamentului uh, va încerca să se asigure că banii sunt cheltuiți în mod adecvat. Ceea ce vă rog este să utilizați acești bani pentru asigurarea statului de drept în statul dumneavoastră, pentru că de multe ori vechile puteri sunt, sunt active Aici sunt uh, alături de noi investitori ai unui proiect imobiliar. Ei au investit 13,2 milioane de euro, uh, au creat în Bamako sute de uh, locuri de muncă, însă au fost excrocați uh, și și-au pierdut uh, proprietatea. În 2009 au câștigat pentru prima dată Uh, în instanță și apoi uh, predecesorul dumneavoastră a mers la televizor și a spus că nu-l interesează. Lucrurile au fost foarte clare și eu m-am angajat în numele lor, uh, la fel ca și lui Michel. Știți că el este un prieten al țării dumneavoastră. În ultimii doi ani s-au clarificat faptele cu statul malinez. Faptele le cunoașteți. Uh, detaliile stau la dispoziția celor care sunt interesați. Un singur lucru vă, vă las. Lăsați statul de drept să-și urmeze uh, cursul. Nu, nu vă lăsați uh, ispitiți de, um, de proceduri netransparente. Dacă nu sunt pedepsiți uh, escrocii pentru sume atât de mici, cum vreți să fiți credibil în fața uh, marilor donatori internaționali? Colegă Gomes, prego. Doamna Gomes, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost una dintre cele care l-au lăudat pe François Hollande pentru inițiativa sa și pentru curajul de a veni în ajutorul Maliului. Nu a fost uh, doar uh, o nevoie, o obligație de solidaritate față de poporul uh, malinian, ci și faptul că era în joc și securitatea Europei. Mult, multe persoane, ca și mine, sunt conștiente de acest lucru. Aș dori să vă întreb următorul lucru. Credeți dumneavoastră că misiunea de securitate și apărare pe care a Uh, instalată Uniunea Europeană în Mali. Este, are un mandat adecvat pentru a îndeplini sarcina de a vă ajuta să faceți reforma sectorului de securitate și de a face față problemelor uh, pe care le-ați menționat și dumneavoastră, e vorba de terorism și de traficul de droguri sau traficul de care nu afectează doar uh, Maliul, ci um, întreaga regiune. Ați avea oare nevoie de mai mult? Ați putea să ne spuneți care este părerea dumneavoastră, vă rog? Dacă am înțeles eu bine ce ați spus în legătură cu chestiunea Tuareg, ați spus că nu este o problemă și că în curând veți uh, lansa o ofertă asemenea, dar există o chestiune toaregă și problema înainte era că se nega existența acestei probleme. Acest lucru s-a schimbat? Aș dori să vă întreb um, ceva și în ceea ce privește capacitatea de a crea un stat de drept. Și ceea ce v-a întrebat doamna Jolie în ceea ce privește libertatea presei și drepturile omului, acestea sunt uh, întrebări foarte importante în ceea ce privește direcția în care se va îndrepta poporul malinian și dumneavoastră și colegul Saharit, pe care îl salut, pe care îl văd aici la prezidiu, sunteți răspunzător pentru această direcție. Mulțumesc, uh, Kilnil, să din partea verzilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să vorbesc despre descentralizare, fiindcă eu m-am ocupat de cooperarea uh, descentralizată timp de mulți ani cu uh, regiunea Moti și uh, trebuie să se spună că de ceva ani se aplică reguli democratice, alegeri, colectivități locale și așa mai departe. Uh, dar um, această democrație um, maliană nu era până acum doar uh, formală. Acesta este părerea mea, cel puțin, din ce am văzut. În perioada în care deci, am vizitat aceste comunități, se vorbea despre lipsa de resurse. Ați spus și dumneavoastră că importantă este alocarea resurselor în aceste regiuni, în aceste comunități, mai ales în nordul țării. Cred că același lucru este valabil și pentru alte regiuni, este faptul că mm, aleșii nu au destule resurse la dispoziție. Societatea civilă este foarte mm, uh, dinamică, foarte activă. Uh, cetățeni și cetățene, femeile sunt foarte uh, conștiente de situația politică și nivelul lor de educație și mai ales politică este foarte înalt. Deci aveți o societate civilă pe care vă puteți bizui, precum și o diasporă care sper că va primi un rol important fiindcă există și este um, foarte dinamică și activă. Voiam să vă întreb, ați spus dumneavoastră acest lucru, sper că veți ajunge să faceți acest, lucru, dar cum veți um, reuși să, face, să faceți această descentralizare nu doar la nivelul vorbelor, ci și la nivelul faptelor? în al doilea rând, ați vorbit despre Uh, pactul de, de pace din 1992 uh, cu Tuaregii. Una dintre greșelile de atunci nu a fost oare aceea despre care ați vorbit și dumneavoastră este vorba uh, despre incorporarea a o mie de tuaregi în armată. poate, poate ar trebui mai degrabă incorporate aceste persoane în funcția civilă, așa cum s-a întâmplat în țările vecine. Iată deci cele două întrebări pe care doream să vi le adresez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc doamna Panțeri. Domnul Panțeri, președinte al uh, Comisiei cu Relațiile pentru Maghreb. Sono convinto... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i uh, președintelui intermediar bun venit alături de noi astăzi. Se pare că procesele ce au loc în țara dumneavoastră ar trebui să fie văzute într-un context al uh, unei democratizări uh, crescânde, dar și în contextul întregului teritoriu malinez. V-ați referit la discriminarea pozitivă referitoare la nordul Maliului. Vă refereați la uh, pași pozitivi în domeniul economic și social, vorbea despre redistribuția bunăstării. Însă în ceea ce privește cele spuse de unii antevorbitori, mi se pare că Maliul are o problemă din punct de vedere politic atâta timp cât Nordul încearcă să obțină mai multă autonomie prin uh, MNLA. Mă întreb dacă acest proces de discriminare pozitivă nu ar putea să ducă la o mai mare autonomie sau independență pentru această țară care suferă de pe urma discriminării. Mulțumim, domnul Fisas. Mulțumesc. Eu aș vrea să insist uh, asupra temei prezentate de domnul Panseri. M-am bucurat să aud că ați repetat de trei ori cuvântul dialog. Însă vreau să văd dacă în acest dialog cu MNLAU se poate vorbi și despre o autonomie pentru nordul țării, bineînțeles respectând integritatea țării dumneavoastră. O a doua întrebare, referitoare la alegeri. Dumneavoastră Credeți că se pot organiza alegeri libere în acest moment când uh, nu există o adevărată situație uh, pașnică, când există mii de refugiați, cum puteți asigura votul pentru aceste persoane și cum se poate garanta siguranța participării acestei populații, în special pentru populația din Nord? Mulțumesc! Grazie, bravissimo, per la brevità. Colega Stip. Mulțumesc. Felicitări tuturor celor care, au, in, care au, in, au intervenit pentru faptul că au fost uh, foarte succinți. Doamna Strifler. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu raportor permanent pentru asistența umanitară și uh, mă voi deplasa dacă Comisia SED ne dă undă verde uh, în Mauritania am înțeles că în această tabără de refugiați, nu știu care sunt exact cifrele, dar doi copii pe zilnic mor din cauza malnutriției acute. Aveți mai multe informații despre acest lucru? Ne putem, putem face cumva pentru a ne putea putea deplasa acolo pentru a putea eradica acest flagel îngrozitor? Aveți mai multe informații acum sau poate ulterior uh, ar fi foarte important uh, pentru Comisia DEVE acest lucru și pentru toți cei care se ocupă de asistență umanitară. Vă mulțumesc. Conclude la lista degli interventi. Mulțumesc. Uh, am terminat uh, lista vorbitorilor. Domnul Vicec, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că am auzit, a spus două lucruri. În primul rând, faptul că toți cei care au comis abuzuri vor fi urmăriți în justiție, chiar și cei care fac parte din armata maliană. Dar ați spus că există liste ale uh, ONG-urilor uh, în ceea ce privește aceste abuzuri și ați spus că acești oameni vor fi trași la răspundere foarte bine, dar noi avem uh, liste cu abuzurile comise, dar uh, nu avem. Uh, dar uh, dar nu știm niciodată ce se întâmplă cu cei care, sunt, care ajung în instanță sub astfel de capete de acuzare. Trebuie să știm exact uh, cine sunt acești, aceste persoane și pe care sunt capetele de acuzare. Un al doilea lucru care m-a bucurat este faptul că ați spus că veți deschide dialogul cu MNLA un lucru pozitiv. Am crezut întotdeauna că este vorba de un dialog uh, intermalian pentru a ieși din criză. Vor uh, avea loc alegeri, care ați spus dumneavoastră uh, că trebuie să existe o, o dezarmare a MNLA pentru dialog, dar există o condiționare a dezarmării și a abandonării proiectului de autonomie pentru uh, o parte a nordului țării. Cum uh, vedeți dumneavoastră desfășurarea acestui dialog pe care doriți să-l începeți cu MNLA, fiindcă dacă trebuie să se dezarmeze, acest lucru înseamnă ca în orice compromis că trebuie să primească și ceva în schimb, să le, să le permită să facă acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aveți un sfert de oră pentru a răspunde întrebărilor adresate. Mulțumesc, este foarte greu. Mulțumesc. Un sfert de oră e bine o să încerc să respect timpul alocat. Situația securității în Mali, din fericire, se îmbunătățește pe zi ce trece. Mai ales uh, datorită armatei maliene, uh, și uh, intervenției hotărătoare din partea Franței și a restului Europei. Iată deci că din acest punct de vedere uh, considerăm că se vede deja luminița de la capătul tunelului. Dar uh, asta este partea cea mai ușoară, dacă permiteți, în ceea ce privește ieșirea din criza pe care am traversat-o. fiindcă după dimensiunea militară mai există și alte dimensiuni care pun probleme și care trebuie rezolvate și care vor determina viitorul țării noastre. S-a adresat o întrebare privind Kidal. Știți, la Kidal, grupul de acolo, grupurile de acolo Uh, sunt alcătuite în mare parte de malieni. Și am spus din capul locului, MNLA este alcătuită uh, din uh, malieni și Esardin la fel. Iar astăzi, noua versiune a MNLA este alcătuită din MNLA de la început și de refugiați din alte părți. Deci putem spune că este uh, alcătuită în continuare de malieni. Este limpede că nu putem uh, să să, ne, să acordăm uh, același tratament malienilor, chiar dacă uh, au întors armele împotriva poporului, ca teroriștilor. Ca teroriștii trebuie combătuți cu toată energia și prin orice mijloc. Dar uh, compatrioții noștri, malienii, malieni ca și noi, nu pot fi tratați în același fel ca teroriștii. La Kidal e vorba despre malieni. Ace- grupurile sunt alcătuite din malieni. Și în ceea ce privește Kidalul, vreau să vă spun că noi am uh, privilegiat o abordare bazată pe dialog. E simplu, așa stau lucrurile. Vă spun încă din capul locului că dorim să asigurăm integritatea teritoriului și dorim limite naționale. Dorim identitate națională. Cum putem să atingem aceste scopuri? dacă ne-am comportat cu compatrioții noștri la fel, uh, la fel cum ne-am comportat cu teroriștii. Nu putem, deci, să abordăm uh, probleme din Kidal, așa cum s-a întâmplat în Timbuktu și Gao. Sunt uh, uh vorba de grupurile armate, Mujao și așa mai departe, care sunt vizate, care violau femeile și copii, care tăiau uh, membrele, brațele și picioarele, care profanau cimitirile și distrugeau patrimoniul național și mondial. Iar împotriva acestora trebuie adus un război total. Dar MNLA e o altă poveste. Și încercăm din răsputeri să ajungem la o soluție prin intermediul dialogului cu MNLA. Asta explică, într-o oarecare măsură, problema, între ghilimele, achidalului. Într-adevăr, angajamentele nu trebuie să rămână la nivelul vorbelor. Suntem întru totul de acord. Franța și Uniunea Europeană Uh, merită mulțumirile noastre pentru sprijinul pe care ni l-au acordat și suntem de acord că soluția uh, problemelor uh, pe care le-a traversat Mali trebuie să fie o soluție regională, chiar mai mult o soluție africană și una internațională, fiindcă, așa cum am spus, problema cu care se confruntă Mali nu este limitată la granițele țării, este o amenințare pentru lumea întreagă. Iar aici, cred că trebuie toată lumea să înțeleagă acest lucru. Mali este teatrul operațiunilor astăzi. Așa s-a întâmplat. Fiindcă din cauza unor greșeli care au fost înfăptuite în Mali, din cauza unei lipse de securități latente în regiunea din nordul, țări, din nordul țării, terorismul internațional care întotdeauna caută puncte mai slabe, locuri unde se poate instala și dezvolta. A înțeles că regiunea Sahelului Occidental uh, era o regiune propice pentru desfășurarea acțiunilor teroriste sau pentru uh, instalare. O regiune de unde putea să-și ducă activitățile în uh, restul lumii. Trebuie să înțelegeți acest lucru. Maliul este teatrul uh, operațiunilor, dar nu reprezintă destinația și destinația ultimă a ce se întâmplă în această regiune. Deci soluția e, trebuie să fie una internațională. Aș dori să profit de această ocazie pentru a răspunde unei alte întrebări care se referă la calificarea problemei ce există în Mali. Există, într-adevăr, o problemă toaregă. Eu am spus uh, că nu este o problemă toaregă. Nu este o problemă toaregă. În anii 60, în anii 90, se putea spune că problema era toaregă, că exista o problemă toarega, unei minorități toarege. Fiindcă trebuie să înțelegeți că toaregii reprezintă doar, doar 10% din populația uh, din regiunea nordică. Și dintre ac- din acest, uh, această zecime a populației, doar 10% au uh, uh, preluat armele. Iată de ce spuneam că uh, problema Nordului este constituită de faptul că există unii refugiați, printre care uh, sunt și toaregi. Același lucru este valabil în Burkina Faso și în Mauritania. Dar problema care ne confruntam în anii 60 sau în anii 90, care putea fi calificată drept fiind problemă toaregă, s-a schimbat în 2012, facțiunile care se luptau nu mai erau aceleași ca în anii 90. Astăzi este vorba despre o problemă creată de teroriști, jihadiști și traficanți de droguri. Nu, e, nu sunt oaregi ei. În anii 90, am înțeles, în orice caz, că problema din nordul țării era cauzată de un deficit democratic. Era cauzată de un deficit de dezvoltare. Fiindcă uh, regiunea este una foarte grea, condițiile de viață sunt foarte grele și am căutat soluția în descentralizare și în solidaritatea națională. Am încercat să, să punem în aplicare politici de dezvoltare uh, anume în regiunea Nordului, care a însemnat că țara investea foarte mult în această regiune. Am, uh, ne-am dat seama că era vorba de un deficit democratic, fiindcă relațiile existente între diversele elemente și grupuri ale acestei populații erau și sunt în continuare la ora actuală relații aproape feudale. Există, pe de o parte, uh, cei care dețin toate privilegiile și întreaga putere și apoi majoritatea populației vasali, sclavi, care sunt uh, lipsiți de orice putere. odată cu venirea democrației, această parte a populației care se bucura de toate drepturile și care avea toate privilegiile, era amenințată cu pierderea acestor privilegii și drepturi. Iar ei sunt cei care, care la vremea aceea au ridicat armele împotriva democrației pentru a-și păstra aceste puteri și drepturi feudale. Ne-am spus atunci că soluția trebuie să rezide în procesul democratic, prin sensibilizarea opiniei publice, prin conștientizarea realităților și prin acțiuni pozitive la ora aceea. Nu uitați faptul că astăzi majoritatea celor care fac parte din mișcarea armată sunt Uh, deputați la adunării naționale sau membri ai Consiliului Comunităților Teritoriale sau uh, membri ai administrației statului. În Chidal, la Chidal, la ora actuală, cei care uh, sunt acolo și care își spun MNLA sunt colegii noștri. Îi cunosc foarte bine. Am fost colegi la adunarea națională. Sunt deputați deputați care uneori erau aleși cu 5 voturi. 5 voturi. 4 pentru, 1 împotrivă. Iar pentru un vot în Mali e nevoie de cel puțin 60.000 de locuitori. Am dorit ca aceste minorități să fie reprezentate la nivelul cel mai înalt al țării. La, în acea perioadă aveam o problemă toaregă, putem să o calificăm asemenea. Dar astăzi nu mai putem folosi aceeași calificare, nu mai este vorba despre o problemă uh, toaregă și trebuie ca toată lumea să înțeleagă acest lucru, fiindcă dacă nu înțelegem acest lucru rapid, va fi prea târziu. momentul în care uh, vom fi atacați de teroriști, de jihadiști, uh, dacă atunci ne vom da seama că problema din Mali nu era într-adevăr doar o problemă um, maliană și era o problemă care afecta întreaga lume, ar fi prea târziu. Iată de ce trebuie să spun că astăzi nu avem o problemă toaregă în Mali. De altfel, am discutat într-o zi cu un deputat care mi-a spus, uh, mi-a spus ceva ce am reținut. Mi-a spus, domnule președinte, când plec, plecați uh, urechea către cineva de la Chidal, uh, strigătul pe care l auziți este de la Cai. Și Cai este în extrema vestică a țării iată cât de uh, mult s-au amestecat uh, populațiile în Mali, încât uh, în, la Kidal sunt reprezentanții ai tuturor minorităților, ca și la Cai. Nu există o problemă etnică în Mali. Nu există o problemă toaregă, nu există, nu există problemă pâl, s-a, aceste comunități au trăit întotdeauna într-un mozaic pașnic. Și cred că este, a venit vremea să renunțăm la această idee falsă de acum înainte că există o problemă toaregă în Mali. Știu că se face propagandă în acest sens. Uh, se, se încearcă se încearcă prezentarea toaregilor ca Um, fiind marginalizați, victime, oprimați. Și uneori mă supără acest lucru. Mă întreb dacă toate acestea nu provin uh, dintr-o idee care, uh, care îi subminează pe toaregii care încearcă să se apere. Această idee a oamenilor albaștri și așa mai departe o minoritate pe cale de dispariție pe care trebuie să o salvăm cu, or, cu orice preț. Nu cred că este cea mai bună abordare a acestei chestiuni. Trebuie să uh, renunțăm la aceste idei preconcepute și să înțelegem că problema la ora actuală este reprezentată de, de lupta dintre civilizație și obscurantism. Acesta este, aceasta este miza. Aceasta este miza și trebuie să înțeleagă toată lumea acest lucru. Eu cred că lumea a înțeles acest lucru. Iată de ce s-au mobilizat forțele pentru Mali și a existat această unanimitate pentru ajutorarea țării. O situație fără precedent. Știți la fel de bine, precum știu și eu, că de fiecare dată când a, s-a manifestat o problemă, au existat divergențe atât în sânul Uniunii Europene, la ONU, cât și în alte părți. Dar în ceea ce privește Mali, a existat unanimitate. Toată lumea și-a spus că trebuie să se dea o mână de ajutor să vină în sal, în, să salveze Maliul, fiindcă știe toată lumea că uh, această situație afectează nu numai Maliul. Dacă aș fi avut mai mult timp la dispoziție. Intervenție fără microfon. O să spun câteva cuvinte despre ce m-ați întrebat dumneavoastră, da, chiar dacă este o situație polemică. Ați spus că Maliul trebuie să dea, trebuie să dea dovadă de seriozitate. Maliul dă dovadă de seriozitate. Suntem o țară serioasă. Suntem un popor serios. Nu spun că nu facem greșeli. Toată lumea greșește. Toată lumea greșește dar suntem oameni serioși, suntem un popor hotărât, hotărât să construiască o democrație adevărată și un stat de drept adevărat. Și dați-mi voie să vă spun un lucru. Nu este ușor acest proces de construcție. Majoritatea statelor africane au uh, intrat în procesul de democratizare doar de 20 de ani nu mai mult de 20 de ani. Și vă reamintesc că principiile pe care le îmbrățișăm cu toții la ora actuală ca democrați sunt principii care au fost enunțate în secolul XIII de, că, de către Imperiul Malinian, dar au fost enunțate doar formal au fost denunțate și uh, în Revoluția din 1789 în Franța. Și nu trebuie să vă reamintesc că după această revoluție, Franța a cunoscut o perioadă neagră, întunecată. Două restaurații, două imperii. Și stadiul în care se află Franța la ora actuală și stadiul în care se află democrația franceză la ora actuală, a avut nevoie de un drum foarte lung, un drum anevoios de 300 de ani. Cum doriți dumneavoastră ca noi, în 20 de ani, să fim scutiți de greșeli? Nu trebuie să se facă judecăți prea grabnice. Să se spună că poporul nostru, că noi nu suntem serioși, că e vorba de un test. Știu care este problema acestei afaceri magre și aveți eh, până dreptate și această întrebare este pertinentă. Fiindcă, de adevăr, este vorba de probleme în sistemul judiciar. Dar autoritățile mali- maliene își dau seama de felul cum stau lucrurile și vor face tot ce le stă în putință pentru ca dosarul să fie redeschis și să vedem ce putem face pentru a respecta, într-adevăr, dorința de a fi un stat de drept adevărat. Iată ce aveam de spus cu privire la această afacere. Nu m-am ocupat eu personal de această chestiune, dar sunt conștient de existența acestei probleme și uh, ne vom ocupa de găsirea unei soluții. Statul de drept, libertatea presei. Faceți aluzie, bineînțeles. Ați vorbit despre unele atingeri aduse libertății presei. Jurnaliști anchetați Da. Vreau să vă, să vă spun o poveste. Am fost ministru de externe în Mali. Prin 96. Mai devreme chiar, în 94. La începutul uh, procesului de democratizare. Într-o dimineață am fost anunțat că patru ambasadori doresc să mă vadă. Ambasadorul SUA, ambasadorul Franței, ambasadorul Germaniei și ambasadorul Tunisiei. Dimineața de vreme. Am fost surprins, dar i-am primit. Ambasadorul american a fost primul care a luat cuvântul. Mi-a spus, domnule ministru de stat, am citit uh, în presă cu mare mirare cum, uh, cum puteți uh, tolera așa ceva? Fiindcă presa are și unele îndatoriri. Și în uh, noua situație, trebuie ca presa să-și uh, înțeleagă misiunea. Un jurnalist care uh, scria un articol uh, mai polemic trebuia să uh, putea să fie tras la socoteală, fiindcă toată lumea are și drepturi și, și îndatoriri. Statul de drept uh, nu înseamnă, uh, nu înseamnă anarhie și dezordine. Statul de drept înseamnă, înseamnă reguli ce trebuie respectate. Și mi s-a spus, uh, domnule ministru, fiți atent la ce se întâmplă în presă, fiindcă altfel s-ar putea să aibă de suferit procesul de democratizare. Ambasadorul Franței și ambasadorul Germaniei și ambasadorul Tunisiei, toți trei au spus cam același lucru. Le-am răspuns, uh, ascultați, știți foarte bine că suntem la început de drum. Nu putem să ne așteptăm ca toată lumea să fie perfectă. Noi uh, am făcut un pariu cu timpul. Știm că presa nu este de calitate, că Ehm, ziariștii nu sunt neapărat de înaltă calitate, dar am făcut un pariul timpului și suntem siguri că peste câțiva ani presa noastră va, se va ridica la un nivel, eh, la standardele dumneavoastră. Facem acest pariu al timpului. Le-am spus. De altfel, dacă am aplica litera legii cu strictețe, ați fi primii care ne-ați atrage atenția și ne-ați spune că se, ca o loc de rapaje în Mali, fiindcă nu este respectată libertatea presei. Deci noi facem acest pariu al timpului și dăm în continuare voie presei să scrie ce dorește, să spună ce dorește, să aibă libertatea de a face acest lucru. Suntem siguri că uh, cu timpul va învăța să respecte deontologia ce se întâmplă în Mali? Traversăm o perioadă specială. În nord uh, suntem în situație de război. Suntem într-o stare de urgență. Jurnaliștii Uh, să zicem, scriu un articol care, care, este, care este trimis de către, pe baza, pe baza unei mărturii din partea unui ofițer malian de pe front. Iar articolul, prin concluziile sale, uh, incită soldații să uh, dezerteze. acest articol a fost uh, oprit. Am uh, întrebat jurnalistul de unde are aceste informații, cine era ofițerul, cap, capitanul acesta. I-a spus, uh, el ne-a spus că... Bun, dar de înțeles că lucrurile erau destul de confuze. De asta a fost oprit articolul. a fost aplicat principiul precauției. Doream să aflăm mai multe informații. Și ministrul de justiție uh, va spune acest lucru, că justiția a luat notă de ce s-a întâmplat și a fost eliberat jurnalistul. Asta înseamnă statul de drept. Nu trebuie să suscite prea multe emoții astfel de cazuri, fiindcă există multe informații, multe zvonuri, uh, prea mult, prea mult tapaj în jurul a, a, acestor situații. Mali este un, o țară care își dorește uh, să întocmească statul de drept. S-ar putea să mai facem greșeli, dar niciodată nu le facem voit și nu sunt greșeli care să ne submineze construcția pe care încercăm să o realizăm. S-a vorbit și despre democrația de formă. Și m-ați întrebat dacă nu cumva este doar o democrație de formă. Eu cred că am răspuns deja aceste întrebări. Pactul național și aplicarea acesteia. M-ați întrebat dacă nu a fost uh, o greșeală încorporarea luptătorilor din nord în armata maliană. Ei bine, aceasta era o clauză a pactului național. Poate a fost o greșeală, dar pentru unii din acești, dintre acești combatanți, uh, nu exista nicio altă posibilitate de integrare în societate, fiindcă nu aveau calificări. Singura soluție era armata, poliția, jandarmeria, fiindcă asta făcuseră toată viața. Ei veneau din Libia, o mare parte, se născuseră acolo, unde nu făcuseră altceva decât asta. Au venit apoi la noi în țară. Am vrut să le se ajutăm uh, integrându-i în armată. Dar mulți dintre ei au fost integrați și uh, în, uh, și în rândul funcționarilor. Dacă a fost o greșeală sau nu, nu știu. Dar cel puțin de această dată am hotărât că dialogul care avea să aibă loc trebuia să aibă loc între toți malienii pentru a încerca să găsim cele mai bune soluții. Da, poate a fost o greșeală, dar cred că de această dată nu vom mai face aceeași greșeală, nu vom mai repeta. Discriminarea pozitivă. Despre ce este vorba aici? Este vorba despre înlesnirea accesului acestor populații din nord, nu numai uh, în cadrul forțelor armate și de securitate, ci și în ceea ce privește integrarea lor în circuitul economic, necerându-le aceleași calificări și aceleași competențe precum uh, compatrioților lor. lor mă scuzați. Aceasta este așa numita discriminare pozitivă. Acum în ceea ce privește autonomia. Nu știu ce vreți să spuneți prin acest cuvânt autonomie. Vorbim despre unitate națională, despre integritate teritorială. Suntem de părere că soluția acestei probleme poate fi găsită în descentralizare. Iată, încă o dată, descentralizare. Această descentralizare poate aduce o soluție tuturor problemelor care au fost ridicate. Problema este că această descentralizare a fost aplicată prost din cauza unor greutăți, din cauza unor reticențe din partea executivului, din partea statului, căruia e greu să transfere competențele și să transfere resursele către aceste comunități care au nevoie de ele pentru a putea să funcționeze în mod normal. E simplu transfer de competențe, de responsabilități și, bineînțeles, au o anumită autonomie în ceea ce privește modul de dezvoltare pe care și-l doresc comunitățile, în ceea ce privește relațiile dintre ele și relațiile cu exteriorul, așa cum stau lucrurile în ceea ce privește cooperarea descentralizată. Deci cred că Decentralizarea reprezintă instrumentul care ar putea soluționa uh, problemele. Fără să abordăm acest uh, concept al autonomiei, autonomia este un concept uh, greu de definit, dar suntem siguri că că s-a sădit germenii uh, decentralizării. Termenul autonomie îl folosim cu, pre- cu mare precauție. Mai bine să vorbim despre descentralizare, despre transfer de competențe. Sunt posibile alegerile, m-ați întrebat. Da, nu este ușor, dar uh, sunt posibile. Am spus asta încă de când guvernul malian a hotărât să organizeze aceste alegeri înainte de, fin, de finele lunii iulie. Întrebarea este nu dacă sunt posibile, întrebarea cea bună, întrebarea mai bună ar fi dacă ne dorim să aibă loc alegeri. Ne dorim să aibă loc alegeri, da, fiindcă suntem convinși că este calea cea mai bună pentru a ieși din situația în care ne aflăm la ora actuală. Știm că în Mali Uh, terorismul s-a instalat în anumite regiuni, fiindcă existau probleme. Și am spus, nu trebuie să confundăm consecințele și cauza. Dacă ar fi existat uh, altundeva aceleași condiții ca în Mali înainte de violențe, e clar că terorism, teroriștii au fi, ar fi ales mai degrabă uh, cealaltă, altă regiune. Dar ei au venit în Mali, fiindcă acolo, în această țară, existau probleme, probleme la nivelul guvernanței, iar aceste probleme trebuie rezolvate. Trebuie să punem umărul pentru a rezolva aceste probleme de guvernanță, de corupție și multe altele care uh, reprezintă obstacole în ceea ce privește uh, construcția democrației și statului de drept. Motiv pentru care știm că Uh, nu este vorba despre o tranziție în ceea ce privește soluționarea acestor probleme. Că uh, tranziția nu este bună pentru soluționarea acestor probleme și cu cât vom, uh, vom ieși din tranziție mai repede, cu atât vom rezolva aceste probleme mai rapid. Iată de ce tranziția trebuie să fie cât mai scurtă cu putință. Acum două luni ne-am spus că trebuie să Uh, demarăm lucrurile pentru a organiza alegeri și pentru ca autoritățile care au câștigat alegerile să beneficieze de uh, legitimitate și de timpul necesar pentru a soluționa problemele cele mai grave, cele mai importante. Bineînțeles, există greutăți, uh, procesul nu este ușor, mai ales în ceea ce privește refugiații și persoanele strămutate. Am spus acest lucru. Alegerile prezidențiale și alegerile legislative nu uh, sunt la fel, fiindcă cele din urmă sunt alegeri locale, pe când alegerile prezidențiale uh, putem vota oriunde. Dacă ești cetățean malian și ai, cartea, și ai uh, caretul de alegător, dar trebuie să facem în așa fel încât refugiații să se întoarcă acasă, încât persoanele strămutate intern să se întoarcă acasă. Dar nu se va întâmpla acest lucru uh, 100%. Și uh, cei care nu se întorc înapoi, ce am făcut? Am uh, încercat să stabilim contacte cu țările unde se află pentru a le putea da dreptul de a vota. Și în, uh, am făcut în așa fel ca până la până în luna iulie toți malienii să aibă drept de vot, iar abia după aceea vor avea loc uh, alegerile uh, legislative. Am depășit uh, cele 15 minute alocate? Sunt atât de bucuros uh, că sunt aici uh, în fața dumneavoastră, încât aș putea să vă vorbesc toată ziua. A spus că doi copii mor zilnic, uh, da. Uh, nu am foarte multe informații în legătură cu această uh, situație. Ministrul uma, pentru acțiune umanitară se deplasează în această tabără de refugiați în mod regulat și m-a informat că este vorba despre o tabără de refugiați unde accesul uh, este uh, foarte greu de obținut în Mauritania. La început, uh, Mauritania interzisese pur și simplu vizitele pentru această tabără de refugiați. Am trimis o delegație parlamentară care s-a deplasat în această tab- la această tabără de refugiați și uh, încercăm să organizăm uh, asistența alimentară din partea statului. Bineînțeles asta dacă acceptă Mauritania. Acum uh, nu, nu, am, nu am informații cu privire la numărul de copii care mor, dacă e vorba de doi copii pe zi, dar, dar cum Imediat după ce mă voi întoarce în țară, mă voi ocupa de această situație, dar e drept că relațiile cu Mauritania s-au îmbunătățit. Este um, o țară vecină care este implicată în, în criza noastră, fiindcă Mauritania, Algeria, Nigerul uh, sunt uh, în aceeași barcă, să spunem așa. Avem uh, am avut uh, relații foarte proaste cu Mauritania o, o perioadă, fiindcă Mauritania considera că Maliul uh, nu era destul de ac- activ în ceea ce privește lupta de combatere a terorismului. Iar acum situația este în curs de schimbare, de soluționare, iar relațiile cu Mauritania sunt foarte bune la ora actuală. Deci cred că vom avea acces mai ușor la, la refugiații noștri în această țară. ceea ce privește violența și abuzurile. Ați primit probabil liste ale abuzurilor și ale cazurilor de violență, dar aceste, eh, dar nu toate lucrurile de pe aceste liste sunt adevărate. Sunt, eh, există și abuzuri orchestrate au existat persoane care s-au, au venit în Mali pentru a comite astfel de violențe și abuzuri și apoi pentru a, le, pentru a face propagandă, a le comunica. Am mai văzut acest lucru. Nu ar fi o situație fără precedent în ceea ce privește propaganda. Vă asigur că că nu au existat foarte multe acte de uh, violență și abuzuri, iar uh, cele care au fost dovedite de care am luat cunoștință au fost uh, soluționate. Iar uh, soldații, soldații care s-au făcut vinovați de astfel de uh, cazuri de violență au fost retrași din armată, au fost aduși la Bamako și au, au fost aduși în fața Consiliului, nu știu cum se numește în armată, dar în, în momentul în care vor fi, vor fi se va lua decizia în armată, vor ajunge în fața justiției. S-a făcut acest lucru. Civilii care au comis abuzuri, același lucru este valabil pentru ei. Au fost aduși în fața justiției. Dar nu se, nu se vorbește despre faptul că există o campanie de sensibilizare care a fost demarată încă de la început în sânul armatei și în sânul populației. Eu aș fi vrut să uh, ca tinerii Uh, soldați uh, din, uh, din zonele ocupate explicau populației că, că nu trebuie să comită acte de violență, fiindcă au venit acolo ca liberatori, nu pentru a duce război împotriva unei anumite etnii sau unui grup. Iar acest lucru trebuie înțeles bine. Abuzuri zero. Nu poate să spune nimeni așa ceva că nu există niciun fel de abuz, niciun fel de act de violență, fiindcă nu există război curat. Dar se fac eforturi în acest sens, eforturi care au adus roade. Iar cazurile dovedite de care am luat cunoștință au fost uh, aduse în fața justiției și vă asigur că orice persoană care se face vinovată de acte de violență militare sau civile va, va fi adus în fața justiției. D'accord. Bon, ben. Je vais arrêter alors. <laughs> O să mă opresc aici. Domnule președinte. Plesir au nom de la comisie. Domnule președinte, în numele Comisiei de Dezvoltare vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici la această audiere comună între Comisia de Afaceri Externe și Comisia de Dezvoltare. Vă mulțumim pentru că ne-ați împărtășit uh, viziunea dumneavoastră asupra situației în Mali și puteți fi sigur că plecați de aici cu un angajament al comunității internaționale de 3,25 miliarde de euro și acum pe umerii dumneavoastră rămâne o responsabilitate esențială, aceea de a continua procesul de normalizare, de organizare a alegerilor și știți că există un flux de bani important care va veni spre Mali și, prin urmare, există riscul ca o bună parte a acestor bani să dispară prin uh, corupție sau prin spălare de bani, așa cum am văzut și în alte părți și am văzut de asemenea și în Mali. Comisia de dezvoltare consideră că este foarte important ca o parte a acestor fonduri să fie alocată sistemului justiției și instituțiilor de luptă împotriva spălării de bani pentru a permite un control eficient a acestor bani și pentru ca aceștia să ajungă cu adevărat la cetățeni. Este un lucru esențial pentru noi și o observație făcută din partea Comisiei. Pentru că abuzurile și violențele care au fost uh, observate în Mali nu pot fi negate. Au fost uh, remarcate de organizații internaționale și cred că am fi preferat să auzim că ele vor fi analizate cu foarte mare seriozitate. Pentru că este un lucru care este observat cu foarte mare atenție în situația de astăzi. Așa că vă doresc uh, un curaj uh, enorm pentru sarcina atât de grea care vă așteaptă și de care depinde, practic, viitorul populației dumneavoastră, care depinde de eforturile pe care le veți face și vă asigur că puteți conta pe susținerea Parlamentului European pentru a asigura procesul de control necesar pe viitor așa că vă doresc uh, succes și în felul acesta audierea comună între Comisia DEVE și AFED se încheie și uh, Comisia SEDE își va continua lucrările. Mulțumesc!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 κατόπιν έτοιμας, έτοιμαν της κυρίας Γιαννάκου το σημείο 5 της ημερησίας διάταξης. Mulțumesc. Punctul 5 de pe ordinea de zi al doamnei Gianacu a fost amânat pentru următoarea ședință. Dragi colegi, următorul punct de pe ordinea de zi este prezentarea unui studiu în legătură cu poziția Chinei și a Rusiei în uh, Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite în urma recentelor crize. Este un studiu care a fost cerut de către subcomisia noastră la inițiativa doamnei Cromer din partea versilor și este vorba de o chestiune de actualitate o chestiune absolut strategică, în special dacă ne gândim la importanța acestor doi membri a Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite. Pe de altă parte, este important dacă ținem cont de ce se întâmplă în Siria și poziția acestor țări față de uh, Siria și față de Corea de Nord. Îl avem astăzi invitat aici pe domnul profesor Peter Ferdinand, care ne va explica recomandările acestui studiu și concluziile sale pentru Uniunea Europeană. Dânsul este profesor de studii politice la Universitatea de la Warwick, se ocupă de chestiuni legate de pace și din uh, regiunea Asiei și în special China. Vă dorim bun venit aici la Parlamentul European și vrem să vă mulțumim pentru munca deosebită pe care ați făcut-o și lucrările dumneavoastră. Aș vrea să salut aici și prezența colegilor noștri din delegația Rusia și China, care ne însoțesc uh, în această dezbatere. Vă rog. Ah, unde era prezentarea? Că era. Mulțumesc, domnule președinte. Briefing paper for you. Vă mulțumesc uh, pentru ocazia pe care mi-a dat-o de a vă prezenta acest studiu. Încerc uh, să o fac cât de subțin cu putință, de știți, știți că este greu din punct de vedere academic și am să încerc să nu vorbesc nici prea rapid de dragul interpreților. Dar poate voi fi un pic uh, mai rapid și dacă se întâmplă așa, vă rog cineva să-mi atragă atenția pentru a încetini ritmul. Așa cum spunea președintele, punctul de plecare al acestui studiu a fost uh, acela de a analiza cele trei vetouri pe care Rusia și China le-au uh, făcut uh, în 2011-2012 la Consiliul de Securitate. Vetouri care au fost surprinzătoare pentru că în același an, mai devreme, votaseră pentru, pe, pentru o intervenție a Națiunilor Unite, o intervenție militară. Deci aceasta sugera posibilitatea uh, unei opoziții care apărea în sânul Consiliului de Securitate și care era condusă de Rusia și de China. Întrebarea care se punea era în ce măsură cele două țări votează în același fel în a Consiliul de Securitate sau la adunarea generală a Națiunilor Unite și în ce măsură ar susține poziții alternative față de cele occidentale. Și aceasta pentru că ne putem aștepta ca aceste poziții să fie importante în următoarele luni chestiunea nucleară din Iran nu va dispărea și de asemenea din Corea de Nord nu va dispărea. The starting point then, if we move on to... Așa că punctul de plecare is to emphasize a growing Punctul de plecare era acela al unei convergențe din ce în ce mai mari între Rusia și China în ultimii ani poziție care a fost întărită de o politică externă a Chinei din ce în ce mai activistă, pentru că Rusia a fost dintotdeauna mai mult sau mai puțin activă, China a devenit în ultimul timp. Și uh, mi se pare că acest lucru s-a accentuat după 2012 printr-o uh, atitudine mult mai defensivă din partea Rusiei trebuie să ținem cont de faptul că relațiile între Rusia și China sunt mai apropiate decât niciodată din 1995 încoace. Și aceasta se bazează pe întâlniri bilaterale importante la niveluri guvernamentale diverse, în domenii și politici guvernamentale uh, variate. În același timp, s-a argumentat că aceasta trebuie văzută ca o apropiere de conveniență și nu neapărat una strategică, deci nu un parteneriat strategic care să sugereze existența unei posibile alianțe. Figures for vote. Tabelul de aici arată uh, cum s-a votat pe o perioadă mai lungă la Consiliul de Securitate, pentru că în context ar trebui să ne dăm seama că Rusia și China sunt văzute ca purtându-se în același fel pe o perioadă mai delungată, nu doar de după 2011 încolo. Așa că cifrele pe care le aveți aici sunt uh, cele uh, pentru felul în care s-a votat de către cinci membri permanenți la Consiliul de Uh, la adunarea generală, deci nu la Consiliul de Securitate, între 1974 și 2008. 2008 fiind anul în care uh, China a devenit uh, membru de plin a Națiunilor Unite. Se vede că există o diferență clare între numărul voturilor proporționale care au fost pentru rezoluții, indiferent de ce fel de rezoluție era vorba, între diversi membri. Pe de o parte, China a votat da uh, în proporție de 88% și numărul de voturi despre care vorbim este în jur de 3400, deci o cifră destul de importantă. Uniunea Sovietică, respectiv Rusia, au votat da pentru 75% din cazuri și m-a surprins pe mine faptul că Statele Unite a votat afirmativ doar în 20% din cazuri în această perioadă. Deci nu este vorba de un fenomen recent sau uh, care să fie atribuit uh, și pus în spatele administrației uh, lui George Bush. Iar Marea Britanie a votat pentru în proporție de 41%. Următorul tabel vă prezintă voturile bilaterale, deci combinațiile între cele cinci membri permanenți. Aici puteți vedea în ce măsură există convergență între aceste voturi și dacă vă interesează metodologia, ea este explicată în anexa documentului pe care l-am aici. Ce se poate observa? În această perioadă, între 1974 și 2008, China și Rusia au avut un nivel de convergență mult mai ridicat decât uh, orice altă combinație de doi membri posibilă, cu excepția uh, Marii Britanie și a Franței, care reprezintă nivelul de convergență cel mai ridicat uh, în uh, aceste voturi. Dar pe locul 2 se află China-Rusia. Iar în partea dreaptă vedeți aceleași cifre pentru o perioadă mai recentă, de după uh, prăbușirea Imperiului Uniunii Sovietice, deci 92-2008. Vedeți că aici relațiile s-au schimbat un pic atunci când Rusia în anii 90 s-a îndreptat uh, spre uh, Uniunea Europeană. Și puteți vedea că uh, Rusia și China au votat un pic mai puțin împreună decât în perioada anterioară, dar diferența nu este atât de relevantă. Trecem la următorul tabel. Deci, ținând cont de aceste date pentru adunarea generală, acum am comparat datele pentru votul în Consiliul de Securitate pe o perioadă mult mai redusă, 2000-2012. Doream aici să se vadă felul în care toți acești membri au votat pentru rezoluții atunci când s-au prezentat în sfârșit aceste rezoluții, pentru că poate a fost nevoie de perioade de negocieri foarte lungi pentru fiecare rezoluție în parte dar în general rata este de 97%. Numărul uh, vetourilor este foarte scăzut. Marea Britanie și Franța nu au votat niciodată prin veto de câțiva ani încoace. Statele Unite, unde 11 ori, uh, China de 16 ori, Rusia de 17 ori, Franța de 7 ori. Este vorba de o schimbare importantă în politica externă a anumitor state, pe care le-au puteți vedea reflectat aici. Dilema, deci, pentru Rusia și China este când să-și utilizeze dreptul de veto și când nu. Un principiu fundamental al politicii externe a acestor două state este acela de a susține uh, suveranitatea națională. De aceea au fost uh, foarte reticente să concedă, conceadă Națiunilor Unite dreptul de a interveni în drepturile suverane ale acestor state uh, fără a avea consimțământul lor. De exemplu, s-au uh, manifestat dreptul de veto în ceea ce privește Siria, dar acesta n-a fost unic, uh, când s-a vorbit despre drepturile omului 2007 Myanmar, de asemenea și-au manifestat dreptul de veto și un veto comun în legătură cu posibilele critici la adresa președintelui uh, Mugabe în Zimbabwe în 2008. Și aceste manifestări n-au apărut uh, dintr-o dată, deci acest, aceste vetouri care au apărut în 2007-2008. Așa cum spuneam, ele susțin principiul uh, suveranității naționale ca un principiu internațional, dar această non-interferență nu este totuși categorică, pentru că în trecut au fost de acord cu acțiunile Națiunilor Unite care au implicat și intervenția în afacerile interne ale anumitor state. În 2003 s-a acceptat că Națiunile Unite ar trebui să trimită forțe de menținere a păcii în Irak, deși existau presiuni puternice pentru a nu o face. În 2011 s-a acceptat o intervenție militară a Națiunilor Unite în uh, coasta de Fildeș, și bineînțeles uh, se știe că atunci uh, se atacaseră sediul Națiunilor Unite de acolo. În 2010 s-a acceptat Rusia a anulat uh, trimiterea unui sistem de rachete de apărare pentru Iran și în 2010 Rusia și China au votat în favoarea unei rezoluții pentru sancționarea Iranului. În în 2010, după cum spuneam, și, așa cum spuneam mai devreme, în 2011 Rusia și China au votat pentru um, o zonă no-fly în Libia. Deci, cele două țări nu sunt absolut împotriva unui concept al responsabilității de a proteja dar ar prefera o strategie mult mai tradițională înainte de a ajunge la acest ultim pas. Ceea ce este interesant aici, în uh, acordul, uh, de exemplu, unei zone de no-fly în Libia în 2011, a fost că a arătat că cel puțin China și foarte probabil și Rusia să fie mult mai pregătită acum să accepte niște decizii la Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite atunci când anumite organizații regionale sunt de acord și susțin acele propuneri. Deci nu este vorba doar de o chestiune pe care o impune uh, la nivelul Națiunilor Unite, ci și actorii regionali consideră că Națiunile Unite ar trebui să intervină. Un exemplu ar fi acel al uh, Ligii Arabe și a Uniunii Africane care ar fi fost de acord să se facă ceva în Libia înaintea adoptării rezoluției la Consiliul de Securitate. Atât China cât și Rusia doresc însă să utilizeze toate posibilitățile uh, diplomatice înainte de utilizarea forței indiferent de cât de mult timp ar fi nevoie pentru aceasta. Și aici există uh, problema uh, dezastrelor umanitare, unde se știe că se pierd vieți omenești din cauza întârzierilor. Și cu toate acestea, poziția generală a celor două țări este aceea de a uh, încuraja intervenția diplomatică și indiferent cât de mult timp ar fi nevoie pentru a găsi soluții uh, diplomatice pe care să le accepte toate părțile implicate. Ele doresc ca Națiunile Unite să fie mediator și nu să fie un lider pentru rezolvarea problemelor. Și pentru că se punea problema programului nuclear în Iran, o chestiune foarte delicată, am prezentat aici o listă de interese contradictorii, în special uh, pentru China, dar și pentru Rusia, în ceea ce privește Iranul. Și acestea pot fi regăsite în politicile sale față de Iran în ultimii ani. Aceasta ne arată în ce măsură o anumită uh, tendință ar putea fi accentuată în uh, politica față de alte state ale Consiliului de Securitate în funcție de susținerea pe, care o acordă Rusia sau China. Pentru că Rusia și China nu au o politică de susținere uh, simplă și uniformă față de Iran. În ceea ce privește China, am prezentat aici opt uh, interese posibil contradictorii. Pe de o parte, China dorește să coopereze cu Statele Unite în calitate de partener responsabil, aceasta ca o tendință generală care a marcat politica Chinei în ultimii 20 de ani. Pe de altă parte, doresc să prevină uh, programele de uh, proliferare nucleară și se știe că Iranul are un astfel de program, Iranul este un vecin și în acest, din acest punct de vedere este mai important decât Statele Unite, așa cum este și Rusia. Pe de altă parte, și aici ar putea apărea contradicția, China dorește și chiar susține Iranul împotriva presiunilor diplomatice realizate de Statele Unite. Uh, parțial pentru că doresc să aibă o poziție diferită și parțial pentru că chiar cred în această poziție. Doresc să extindă cooperarea economică cu Iranul și să prevină anumite sancțiuni. Iranul este un furnizor de petrol important pentru China și China depinde din ce în ce mai mult de uh, acest petrol internațional. Deci, iată un element important de care trebuie să țină cont. doresc să vândă tehnologii cu o dublă utilizare către Iran și Iranul este cel de-al doilea furnizor de echipament militar. Bineînțeles, pentru că știți că există un embargo militar pentru vânzările de arme către Iran, dar China își menține aceste exporturi. Deci doresc să coopereze cu Iranul pentru a-i întări capacitățile militare, dar în același timp, China și parțial Rusia doresc să joace rolul de mediator între Statele Unite și Iran. Este un fel de a-și întări și mai mult uh, rolul său uh, la nivel global, din punct de vedere economic și chiar și politic. Am să revin acum la recomandări care se găsesc pe ultimele trei slide-uri pe care le-am, prezent, le-am pregătit aici. Le-am grupat uh, pe trei categorii. În primul rând, Cred că este important să se recunoască interesele Rusiei și ale Chinei la Consiliul de Securitate de către alte state, pentru că acestea sunt uh, diferite față de politicile, față de anumite chestiuni sau anumite state. Rusia și China doresc să mențină și chiar să întărească rolul Consiliului de Securitate pentru că aceasta le-ar oferi o mai mare putere de influență în afacerile internaționale. În al doilea rând, doresc să întărească Națiunile Unite în vederea unei lumi multipolare aceasta pentru că credința lor este că lumea este din ce în ce mai multipolară și Consiliul de Securitate și, prin urmare, Națiunile Unite vor avea un rol din ce în ce mai important de jucat. Cele două state acordă importanță deosebită statutului lor de membri permanenți, în special Rusia, pentru că este un adevărat uh, simbol al uh, oportunităților globale pe care le are le are Rusia și uh, un mijloc foarte bun pentru a-și îndeplini uh, interesele și de asemenea se, man- se manifestă împotriva oricăror acțiuni care ar putea submina uh, poziția sa în Consiliul de Securitate. Pe de altă parte, se dorește utilizarea Națiunilor Unite ca o platformă de promovare a intereselor lor globale și a reputațiilor de puteri uh, politice responsabile. Însă există și interese regionale, cooperând cu Iranul sau uh, la nivel mai global pe alte chestiuni, nu doar cele nucleare. Un lucru care trebuie recunoscut pentru că cele două state nu au relații cu Iranul, cu excepția acestor uh, relații bilaterale. În al doilea rând, diplomația europeană la Națiunile Unite. Consider că statele europene ar trebui să se implice în mod proactiv pentru a implica cele două țări în uh, rezolvarea crizelor internaționale. În uh, politica internațională și probabil că nu vă surprinde faptul că consider că e nevoie de mai multă diplomație, dar acest lucru e uh, atrăgător și din punct de vedere academic, dar și cu efecte practice. Ar fi bine de asemenea să uh, se convingă China și Rusia să accepte anumite rezoluții și acest lucru se poate face dacă ele sunt adaptate pentru a minimiza, a minimiza pe cât posibil uh, consecințele negative pentru interesele lor. Atunci când Națiunile Unite trebuie să ia o decizie pentru o anumită politică, o cerință prealabilă este cea a informației uh, nepărtinitoare care trebuie oferite și Rusia și China, în special după ce s-a întâmplat în Irak și, și după Afganistan, sunt uh, foarte suspicioase în legătură cu interesele guvernelor occidentale și în legătură cu ce se află în spatele rezoluțiilor prezentate. Așa că, în general, Rusia și China au tendința de a susține Națiunilor Unite, Națiunile Unite pentru a oferi informații veridice referitoare la anumite chestiuni particulare, cum ar fi, de exemplu, programul nuclear din Iran. Un alt element este acela de a evita impresia de încercare de schimbare a regimurilor pentru că nici Rusia, nici China nu sunt ușor de convins în legătură cu o mică deschidere sau uh, un mic prim pas care să ducă după aceea la o intervenție mai mare. În sfârșit, un alt element pe care aș vrea să-l menționez. O parte importantă a diplomației, de exemplu în ceea ce privește programul nuclear al Iranului, este uh, legat de ce pot face celelalte trei state uh, membrii permanenți ai Consiliului de Securitate și cum s-ar putea convinge Rusia și China să meargă în același sens. Statele Unite și China au relații diplomatice foarte bune, confirmate de-a lungul timpului, și uh, Rusia și China au uh, acordat în general ca Rusia să aibă rolul de lider în cadrul relațiilor diplomatice, așa că uh, poate ar fi mai ușor să se negocieze cu Rusia și Statele Unite poziții care după aceea să fie susținute de europeni, de exemplu de Marea Britania și Franța. Pe de altă parte, China ar putea fi mai receptivă față de argumentele prezentate de Statele Unite. Și acestea ar putea pune pe locul 2 toate celelalte relații bilaterale ale Chinei. Așa că Statele Unite, atunci când doresc într-adevăr să convingă de ceva, reușesc să o facă față de China, inclusiv atunci când e vorba de Iran, cu condiția ca guvernul Chinei să fie sigur că aceste argumente reflectă într-adevăr dorința a guvernului american și cu condiția ca ele să vină de la nivelurile cele mai înalte ale administrației. pentru a confirma uh, interesele Departamentului de Stat și a administrației la nivelul cel mai înalt, după cum spuneam. Un ultim punct. Deși Rusia uh, este în general lider atunci când e vorba de relația Rusia-China, China ar putea avea un rol important pentru uh, politicile referitoare la țările în curs de dezvoltare, pentru că relația Chinei cu aceste țări este mult mai apropiată decât cea a Rusiei. Iată comentariile finale. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule profesor. Doamna Cronenberg are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule profesor Ferdinand, pentru o intervenție foarte inter- interesantă. Cred că pentru noi, uh, cei care suntem în domeniul politicii externe, este important să înțelegem de ce sunt blocate deciziile în Consiliul de Securitate al ONU, cum putem să înțelegem dinamica acestui Consiliu, astfel încât să găsim soluții pe care să le putem negocia. Și dacă se poate face asta în interiorul Consiliului de Securitate, în loc să solicităm o reformă întreagă a ONU, este, bineînțeles, o abordare mult mai facilă. Înțelegerea relației între celelalte trei uh, țări și Rusia și China este un bun punct de pornire. Cred că ați subliniat foarte bine că sprijinul pentru uh, sprijinul uh, instituțiilor ONU este important pentru aceste țări. Un lucru care stă la baza deciziilor uh, Chinei și Rusiei este respectul pentru instituțiile ONU. Este ceva ce tindem să uităm și uh, interpretăm poziția Rusiei în Siria mm, ca ceva care nu, nu ca pe ceva care respectă structurile ONU, ci mai degrabă ca pe ceva ce este fructul intereselor din uh, Orientul Mijlociu. Trebuie să ne gândim la aceste lucruri și să ne uităm la relațiile față de ONU și nu întotdeauna la ceea ce considerăm noi că este interesul național. Apoi, uh, ați subliniat ideea protejării suveranității. Este ceva important de subliniat. Bineînțeles, este vorba și de interes național, pentru că atât Rusia cât și China uh, se tem de această pierdere a suveranității, dar trebuie să ne amintim de această prioritate și anume de a proteja suveranitatea. Este interesant cum subliniați și faptul că ambele țări sunt actori raționali și măsoară costurile și beneficiile. Apoi, sunt diferențe. Rusia o țară mai realistă, China o țară mai constructivistă, există și o traiectorie istorică diferită ale celor două țări, o putere crescândă, una în declin. Dar despre ce aș vrea să aflu mai multe lucruri ar fi următorul lucru. Uniunea Europeană în uh, Consiliul de Securitate al ONU ar putea să implice mai activ uh, China și Rusia. Asta ați spus. Înțeleg acest respect pentru instituțiile ONU, suveranitate și așa mai departe dar trebuie să înțelegem și interesele conflictuale ale acest, interesele contradictorii ale acestor țări. Și asta ar putea, dacă există această înțelegere, țările UE, Franța, Marea Britanie ar putea să acționeze în acest sens. M-ar interesa mai ales acest subiect. Cum ar putea Uniunea Europeană să implice mai proactiv aceste țări? Și apoi, în ceea ce privește Iranul, uh, eu sunt uh, președinta delegației cu Iranul al Parlamentului și am urmărit îndeaproape uh, poziția rusă și chineză referitoare la Iran. A fost și punctul de pornire pentru solicitarea acestui studiu. Ambele țări au subliniat uh, sau au marșat pe ideea de dip- diplomație, că trebuie găsită o soluție diplomatică, au fost împotriva sancțiunilor, chiar dacă până la urmă s-au aprobat unele sancțiuni în Consiliul de Securitate al ONU. Și ambele s-au opus uh, amenințării uh, cu un atac militar. Însă, una dintre întrebări este următoarea. China a beneficiat de pe urma sancțiunilor uh, din Iran. Își extinde uh, comerțul cu Iranul. Relațiile comerciale ale Iranului uh, se transferă dinspre Europa înspre China. Cu Statele Unite nu mai există de mult relații strânse comerciale. Cum vedeți așadar acest lucru? China a fost împotriva sancțiunilor, dar consecințele acestor sancțiuni au fost foarte benefice pentru China. Cum vedeți acest lucru? Apoi, în ceea ce privește China și Rusia, trebuie să înțelegem mai bine cum aceste uh, țări se ocupă de. Uh, ce poziție au față de Siria. Rusia se ocupă de Orientul Mijlociu, China de țările în curs de dezvoltare. Uh, M-ar interesa comentariile dumneavoastră referitor la acest lucru. Mulțumesc! Domnule profesor, se pare că nu mai sunt alte întrebări uh, la adresa dumneavoastră. Puteți uh, să răspundeți așadar la întrebarea, întrebările care v-au fost adresate și doresc încă o dată să vă mulțumesc pentru prezență. Uh, cunoștințele dumneavoastră ne-au, și expertiza noastră ne-au ajutat foarte mult. Mulțumesc. Mă scuzați. A venit doamna Gomez. Nu știu dacă dorește să pună o întrebare. Se pare că nu. Mulțumesc foarte mult pentru remarcile dumneavoastră. Iată, o listă destul de lungă de întrebări la care ar urma să răspund. În primul rând, implicarea Rusiei și a Chinei în, uh, în uh, Consiliul de Securitate. Nu am fost niciodată diplomat, deci nu am înțeles niciodată presiunea de a încerca să faci față unei liste foarte variate de subiecte internaționale care au nevoie de atenția unui guvern la un anumit uh, moment dat. Deci s-ar putea să fie ușor de spus, dar mai greu de făcut, dar ceea ce mi se pare mie că se întâmplă destul de des este că, mai ales Statele Unite și uneori Marea Britanie, tind să nu ofere foarte multă atenție în mod regulat um, poziției Chinei și a Rusiei uh, referitoare la anumite subiecte. Și asta cu siguranță a dus la o percepe a Rusiei că, sunt în, că nu sunt văzuți ca o putere globală de către Statele Unite începând cu 1991. Și există comentatori ruși care se vor referi, care vor face referire la uh, reuniuni în care uh, funcționari de nivel înalt, oficiali de nivel înalt uh, din Statele Unite în 92-93 care spuneau foarte de, destul de clar că interesul lor ar fi ca Rusia să scadă în importanță și să nu mai crească niciodată. Și asta nu. Iar, și vă puteți închipui că președintele Yeltsin nu a fost de aceeași părere și cu atât mai puțin președintele Putin. A existat așadar o tendință consolidată de slăbiciune economică a Rusiei din anii 90 o tendință ca Statele Unite să creadă că nu trebuie să acorde importanță și atenție Rusiei. Uh, ar impune o poziție și dacă Rusia nu ar fi de acord, uh, ea ar urma să fie obligată de către Statele Unite prin uh, măsuri economice. Și ca să fim ca să fim cinstiți, nu numai Statele Unite aveau această poziție. Îmi amintesc de ministrul de extern, de o situație în 99, când uh, ministrul de externe al Rusiei a propus o grupare uh, Rusia, India, China. Uh, și nu s-a ajuns nicăieri pentru că era imediat după a doua prăbușire economică a Rusiei din 1998. Nici India, nici China nu erau interesate. Dar acum avem summiturile BRICS. Iată, Rusia nu a primit atenție la nivel internațional până prin 2005-2006. Ideea că Rusia era mai puțin importantă și că avea mai degrabă un statut simbolic decât un statut real în Consiliul de Securitate a ONU, a făcut ca Rusia să aibă senzația că este trecută cu vederea. din 1990, din 1989, cel puțin în teorie, China urma uh, încurajarea lui Deng Xiaoping de a avea un, de a nu se implica prea mult în afaceri internaționale. Și existau dovezi că China nu era foarte activă la nivel internațional, era prezentă, dar nu activă. Și asta a contribuit la percepția că Rusia și China ar uh, putea fi câștigate de partea pozițiilor mai activiste ale, uh, păr ale părților occidentale. Deci, uh, Marea Britanie și Franța, într-o oarecare măsură, omit să aibă negocieri cuprinzătoare cu Rusia și China pe anumite subiecte. Bineînțeles că există o preocupare pentru a se asigura că Rusia și China nu vor, uh, nu vor utiliza dreptul, dreptul de veto. Însă, cred că a fost uh, dificil uh, pentru ceilalți membri ai Consiliului de Securitate să schimbe modul în care tratează China și Rusia. Ați întrebat ce s-ar putea face. O mai mare implicare a Rusiei și a Chinei și cred că asta este o mare problemă a Statelor Unite. Eu nu cred că Statele Unite sunt atât de interesate uh, de soluții diplomatice la probleme internaționale decât dacă uh, sunt uh, soluții care sunt în interesul foarte strict al Statelor Unite. Asta înseamnă că, până la urmă, provocarea este pentru Statele Unite, mai degrabă decât pentru membrii europeni, membrii permanenți, dar și membrii nepermanenți pot contribui. E bine, acești membri trebuie să fac în așa fel încât să pară că, în general, sunt interesați să implice Rusia și China în orice decizie a Consiliului. Dar nu este numai o problemă a Consiliului de Securitate și a adunării generale. În general, consider că trebuie să existe o, um, un interes mai mare al guvernelor occidentale de a solicita soluții diplomatice um, posibile, dar uh, de a implica mult mai mult Rusia și China. Și bineînțeles, pentru mine e ușor să spun că ar trebui să existe mai multe uh, întâlniri uh, bilaterale între statele occidentale și Rusia și China, dar toată lumea este ocupată. Bineînțeles, există Uh, acum uh, relațiile ruso-britanice sunt destul de dificile pentru că a fost utilizat, uh, pentru că a fost ucis un cetățean rus în Londra um, și trebuie să vă spun că eu am fost într-un zbor de la Moscova la Londra cu o lună înainte și nu m-am bucurat să aflu că a existat uh, contaminare radioactivă în acest avion. Um, iată, așa, acesta a fost instrumentul, materialul radioactiv a fost utilizat pentru a ucide acel uh, cetățean rus uh, și, sincer, eu când am aflat acest lucru nu m-a bucurat foarte mult. Deci relațiile britanico-ruso-britanice sunt foarte dificile și mm, acum problema cheie este cum se poate depăși această situație pentru a se ajunge la o colaborare mai bună. Uh, și cred că ar fi, mai ales pentru statele membre ale UE, o idee foarte bună să arate Rusiei și Chinei că sunt parteneri acceptați, ba chiar doriți pentru uh, obținerea de soluții diplomatice. Pentru că fie că Rusia, cre- uh, Rusia e în declin și China crește, China va, ajun- va va avea nevoie de ceva timp să ajungă uh, în vârf și Rusia, dacă se va prăbuși, nu se va prăbuși de tot. Deci trebuie ca aceste două state să fie incluse în toate soluțiile. Și asta va uh, stabili tonul relațiilor internaționale în general. Eu aș dori să văd o implicare mai proactivă, nu numai la ONU și mai ales în Consiliul de Securitate al uh, ONU, ci și la nivel bilateral. Apoi, uh, politicile contradictorii ale Chinei față de Iran. Eu nu am discutat niciodată cu lideri iranieni, nici nu am discutat cu lideri uh, chinezi uh, de nivel înalt sau cu lideri ruși sau cu oficiali ruși la nivel înalt. Însă, eu mă întreb cât de în serios iau Rusia și China ideea unui program de arme nucleare autentic al Iranului. Rusia are un mult mai mare interes ca Iranul să nu aibă armă nucleară, pentru că ei sunt vecinii direcți ai acestei țări. Ei ar fi pe raza de acțiune a unor astfel de uh, arme. Pe de altă parte, însă, Rusia și China trebuie să coopereze cu Iranul la nivel bilateral pe o serie întreagă de uh, aspecte. Nu, și nu numai pro- problema nucleară joacă un rol uh, Bineînțeles că sunt preocupați de un posibil sprijin iranian pentru teroriști, pentru mișcări teroriste islamice, atât în Rusia cât și în China. Ne gândim numai la Cecenia și la mișcări uh, similare în China. Deci ei nu vor să, provo- să provoace Iranul um, pentru că acesta să devină mai recalcitrant pe aceste subiecte. Uh, Iranul în general pe aspecte de securitate ar putea să ar putea să aibă un efect asupra politicilor Chinei și Rusiei printr-un sprijin acordat unor grupuri, anumite grupuri, așa cum fac în Liban sau în Gaza, de exemplu. Deci, este dificil pentru Rusia și China să gestioneze aceste relații pentru că există beneficii, după cum ați menționat, relațiile comerciale, atât din punct de vedere al uh, petrolului, cât și al uh, echipamentului de securitate. Acest comerț a devenit mai important în China, dar într-o oarecare măsură și pentru Rusia. Deci, ă, dar asta este într-adevăr, o, este într-adevăr o întrebare. În ce măsură consideră Rusia și China că iranienii ajung aproape să, la, de nivelul în care să aibă arme nucleare și dacă consideră că trebuie făcut ceva sau nu? Și pentru ei este o problemă. Ce se poate face în mod realist ă, în acest sens? Este posibil ă, să concepem uh, o evoluție viitoare a relațiilor în care uh, ar trebui să acceptăm ideea unui Iran nuclear. State care cred în diplomație în general ar putea să ajungă la concluzia că armele nucleare nu sunt diferite din acest punct de vedere pot uh, să fie reticente, pot să critique, însă, până la urmă, vor fi de părere că asta ar fi un punct cheie, un, un punct de cotitură în relațiile cu Iranul și nu știu ce cred liderii chinezi și ruși în acest sens. Eu presupun că Iranul are aspirații să ajungă la arme nucleare și cred că sunt uh, din ce în ce mai aproape de, de a le obține, dar nu știu în ce măsură Rusia și China consideră că acesta ar trebui să fie punctul esențial în relațiile lor bilaterale cu Iranul. Acesta este motivul pentru care diplomația, încercarea de a afla ceea ce cred ei într-adevăr, ceea ce crede Rusia și China și modul în care ar putea fi convinși în alte aspecte ale politicilor, E bine, aceste două țări ar putea ajunge în punctul în care, dacă se face acest lucru, să accepte sancțiuni mai puternice împotriva Iranului, dar asta este ceva la care trebuie să lucreze diplomații, nu este ceva la care să vă pot da un răspuns uh, final. Și apoi, în ceea ce privește Siria, când am scris acest uh, briefing, în urmă cu trei luni aproximativ, uh, Rusia părea să fie mult mai intransigentă în ceea ce privește politica față de Siria. M-a uimit faptul că se pare că Rusia și Statele Unite încep cel puțin să uh, pună bazele pentru o, un răspuns mai convergent. Nu va fi un răspuns comun, uh, de plin acord, dar mai convergent uh, în Siria. Și asta este rolul uh, Rusiei și al Statelor Unite, nu a fost rolul uh, Uniunii Europene. Însă, de, după cum spuneam, se pare că Statele Unite, când uh, își pun mintea, pot să obțină un acord cu Rusia. Dar asta cred că are de a face și cu faptul că liderii ruși își dau seama că mm, situația din Siria pentru situația din Siria nu se întrevede un uh, sfârșit uh, pozitiv și de aceea uh, fac apel la toate părțile mm, să dea dovadă de reținere. Și acum când am când se pune și problema utilizării armelor biologice. Nici Rusia nu este imună la astfel de, de lucruri și clar nu consideră că acest lucru poate să continue. Deci, iată, asta consider eu că este cea mai bună idee, o cooperare mai strânsă cu Rusia și China. Problema și marea tragedie a fost că mult mai mulți sirieni au trebuit să moară până să se ajungă la această poziție mai convergentă. Însă, China consideră că rolul ONU este să medieze, nu să impună soluții. Și Rusia la fel. În anumite crize, acest lucru ar putea să ducă la mai multe decese în rândul populației civile implicate. Obiectivul însă pe termen lung este să se crească reputația ONU de a putea să atingă rezoluția și soluționarea conflictelor internaționale în general. Și dacă s-ar impune o soluție prea repede, atunci uh, ONU ar putea fi văzută ca părtinitoare și cu cât este mai văzută ca părtini, mai părtinitoare ONU, cu atât alte țări uh, vor, uh, vor avea greutăți să pornească de la premisa că ONU este imparțială. Deci, înțeleg argumentul de a nu ne grăbi pentru a impune o soluție care apoi s-ar putea să aibă efecte nedorite și care s-ar putea să nu funcționeze și să afecteze credibilitatea ONU în general, lucru pe care nici China, nici Rusia nu și-l doresc. Așadar, Diplomația este o problemă de a găsi soluția cea mai puțin uh, proastă. Foarte rar sunt soluții care să aducă beneficii tuturor. Iar uh, diplomații trebuie să accepte acest lucru de cele mai multe ori. Doamna Gomez, vă rog. Îmi pare rău că n-am putut să particip la prezentarea dumneavoastră. I wouldn't uh, like you to go without us. Dar uh, vreau să vă întreb un lucru. Poate nu este chiar la obiect, dar uh, vreau să profit de această ocazie. Consiliul de Securitate de securitate, ca să fie perceput ca uh, credibil și legitim, uh, cere reformă de zeci de ani, dar nu se face nimic. Nu se face nimic, uh, bănuiesc eu, fiindcă fiindcă se dorește menținerea status quo-ului decât cei cinci mari. dar Europa ar putea să se schimbe și să demareze lucrurile astfel încât uh, nimeni să nu mai poată opri reforma Consiliului de Securitate dacă ar fi membră uh, a Consiliului de Securitate, fiindcă nu, poate, nu se poate ca Uniunea Europeană să fie jucător global fără, un, fără a fi membru al Consiliului de Securitate. Deci poate că uh, e nevoie de, să zicem, căutări în adâncul Uniunii Europene sau certuri la nivel european. Iar întrebarea mea este dacă în, pe scena europeană pe scena europeană nu există nicio dorință de a să vorbi despre aceste lucruri, dar, um, dar, dar instituția din care faceți parte mm, simte această nevoie sau Consiliul de Securitate Știrbește din ce în ce mai mult, își pierde din ce în ce mai mult credibilitatea și legitimitatea și eficiența în uh, ochii opinii publice. Vă mulțumesc. Uh, instituția Academia are tot soiul de păreri divergente și asta în ceea ce privește, bineînțeles, și reforma Consiliului de Securitate, dar uh, m-a surprins o carte publicată la începutul anului acesta, de către, scrisă de către un fost ambasador al Singapore, ambasador la ONU, care este acum decanul Universității din uh, Singapore și a Departamentului de Studii Politice, care a vorbit despre Marea Convergență. Aceasta este a patra carte publicată de autor în patru ani, în ultimii ani. Și um, această carte are o, o rețetă a reformei Consiliului de Securitate, care spune că uh, ar trebui să, ai, să existe șapte membri permanenti, permanenți, după care un uh, al doilea nivel de state care să includă Marea Britanie, Franța, Germania, care să aibă uh, drept uh, de a alege, de, la alegeri mai, mai regulate la uh, Uh, membrii nepermanenți ai uh, Consiliului de Securitate și apoi alte șapte, state mem- alte șapte locuri uh, care să fie alocate statelor mai mici, care totuși să-și găsească locul în Consiliul de Securitate. Iată, deci, o propunere care se vehiculează. Vreau să vă spun că periodic, uh, cred că Uh, Institutul Brookings sau uh, Consiliul de Afaceri Externe a publicat un document acum 2-3 ani în ceea ce este reforma Consiliului de Securitate al ONU. Deci nu, nu este un subiect care a dispărut, chiar dacă nu este vorba doar de problema faptului că Franța și Marea Britanie sau se, se mulțumesc cu faptul că au statul de membru uh, într-un, într-un club foarte select uh, și uh, nu doresc să, uh, să dea pe nimeni afară din acest club select, fiindcă s-ar crea un precedent împotriva lor și Rusia este foarte sensibilă la acest lucru, dar există state care se opun reformelor propuse în 2005, oricărui fel de reformă propusă în 2005. Iar experiența din 2005 ne arată că lucrurile nu se vor uh, schimba. Trebuie să ținem cont de două lucruri. În primul rând, este vorba despre credibilitatea uh, Consiliului de Securitate al ONU. Da, uh, se vorbește adesea despre acest lucru. Și anume că alcătuirea actuală subminează credibilitatea Consiliului de Securitate uh, ca actor global dar trebuie să ținem cont de faptul că dacă rolul uh, Consiliului de Securitate este găsirea de soluții diplomatice și nu impunerea acestora, nu prea contează acest lucru, fiindcă problema Consiliului de Securitate la nivel decizionar nu va dispărea dacă se sporește, dacă crește numărul de membri. Obținerea unui acord va fi îngreunată, nu din potrivă. Și chiar dacă întrebarea importantă care trebuie să se pune este ce rol ar trebui să, joacă, să joace Consiliul de Securitate, ce fel de ONU ne dorim. Întrebarea nu este cine e membru, fiindcă uh, schimbarea membrilor nu va schimba neapărat lucrurile și nu va face ca ONU să fie mai activ sau eficient. Și al doilea rând, încă un, um, o concluzie care se desprinde din acest studiu este faptul că um, atitudinea Chinei față de ONU și atitudinea Occidentului față de ONU reprezintă un paradox. Acesta este începutul unei doctrine, dar nu unei doctrine explicite din partea chinezilor. Guvernul chinez ar putea fi uh, mai ușor convins să intervine sau să accepte intervenția uh, în crize internaționale într-o anumită parte a țării, dacă organizațiile regionale de acolo ar fi de părere că intervenția este un lucru bun. Nu este suficient să spună SUA că uh, trebuie să aibă loc o intervenție militară. Trebuie ca autoritățile regionale să aibă aceeași părere. Intervenția uh, în uh, Libia da, fiindcă a spus Liga Arabă, dar uh, a spus nu intervenției în, în Myanmar, fiindcă autoritățile fiindcă nu s-a considerat că um, problemele de acolo puneau um, subminau situația la nivel internațional, chiar dacă o să se întâmpla acest lucru la nivel național. Deci atitudinea Occidentului în ceea ce privește ordinea este o reflexie în oglindă a atitudinii, atitudinii Chinei în ceea ce privește ordinea, legea și ordinea, fiindcă atitudinea Occidentului este următoarea. E nevoie de pluralism pentru a menține ordinea la nivel intern. Avem nevoie de recunoașterea pluralismului. Acesta este și sloganul Parlamentului European, din câte văd eu. Dar la nivel internațional, Occidentul uh, vrea, nu vrea pluralism, uh, vrea uh, un, um, un FMI, un ONU fără autoritate. Uh, iar chinezii eh, spun că nu doresc pluralism la nivel politic, ci vor un singur partid, dar la nivel internațional doresc pluralism, la nivel internațional doresc diplomație. Nu îi deranjează deloc ideea că ONU ar putea să eh, trebuiască să coopereze cu alte organizații eh, la, pe picior de egalitate, mult mai mult decât consideră Occidentul, dacă împreună se va putea ajunge la soluționarea problemelor internaționale. Deci, după mine, acesta este, uh, acesta este uh, faza incipientă a unor discuții despre ce fel de ONU ne dorim. Nu este vorba despre Consiliul de Securitate neapărat, ci despre uh, care ar trebui să fie relația ONU cu alte organizații internaționale cu alți omologi instituționali la nivel internațional, iar dacă ONU se consideră consideră că joacă un rol mai blând, mai federal, mai degrabă decât un uh, rol dominator, atunci uh, unele probleme pe care le întâlnim în ceea ce privește acțiunea ONU ar putea să dispară, fiindcă statele, alte state, nu cele care sunt membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, ar putea să considere că ar uh, putea să influențeze mai mult acțiunile ONU decât la ora actuală, fiindcă atunci uh, exercită un efect de pârtie prin intermediul, organizațiilor internaționale. Calitatea de membru al Consiliului de Securitate, zonele drepturi, dar nu îți dă foarte multă putere asupra acțiunilor Consiliului de Securitate, dar, dacă, dar trebuie să se țină cont de organizațiile uh, regionale la nivelul, uh, la nivelul deciziilor luate în Consiliul de Securitate și atunci acest lucru ar putea duce la o relație bazată mai mult pe cooperare. Dar SUA va trebui să accepte acest lucru și asta este problema reală. Mulțumesc. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ia Λίμπνα Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă. With the French minister. Και το Mulțumesc. Următoarea reuniune va avea loc pe data de 20 mai la Strasburg.